soon, but I think it's preferable that you are speaking in English, yes, if you can. Yes, Mr. Kramer. For educational reason, that is fine. <laughs> Eh, s'il y a des problèmes avec l'anglais, avec langue français, <laughs> nous n'avons aucun problème. Wenn es Ihnen lieber wäre, man kann auch in der deutschen Sprache den Gespräch führen, speziell für meine Kollegin. <laughs> well,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 gli emendamenti che potevano arricchire per la competenza TRAN il dossier e ci possiamo dichiarare eh, soddisfatti. Thank you, Mr. Vlasak. Uh, Mr. Bradburn, are you ready to speak for your group or? I'm actually not shadowing this, uh, this report for my group. Um, I think uh, Mr. Vlasak is, but uh,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 Uh, vreau să încep prin a mulțumi tuturor raportorilor uh, din umbră pentru buna um, activitate pe care am uh, desfășurat-o împreună. În principiu, cred că această opinie nu este controversată. Am primit 30 de amendamente și am reușit împreună cu raportorii din umbră să avem un număr de patru amendamente de compromis. Am încercat să uh, Uh, includem în aceste amendamente de compromis uh, punctele de vedere ale tuturor uh, colegilor. Amendamentele, consider, amendamentele depuse consider că au îmbunătățit în mod substanțial opinia în principal, uh, ele s-au uh, referit uh, la rolul regiunilor periferice, la modul în care putem îmbunătăți conectivitatea acestora, dar de asemenea s-au referit la transportul aerian, dar și la transportul terestru, legăturile cu calea ferată, mobilitatea, intermodalitatea. Deci, uh, cred că toate aceste amendamente au îmbunătățit uh, opinia și vreau să le mulțumesc uh, colegilor. Am să mă opresc aici și aștept cu interes intervențiile colegilor. Mulțumesc. Bien, je donne la parole à Monsieur Texera pour le PPE. Oui, merci Monsieur le Président. Euh, je vais parler en, en, en anglais parce que je crois qu'il n'y a pas euh,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 Merci beaucoup. Alors la conclusion est au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Euh, vreau să mulțumesc colegilor care au uh, intervenit, um, în uh, special uh, domnului Textiera. Dânsul um, a făcut foarte multe amendamente care valorizează, practic, potențialul regiunilor ultraperiferice. periferice Uh, și mm, în ceea ce privește amendamentul 15 la care a făcut referire, vreau să mulțumesc doamnei uh, Bilbao Barandica uh, pentru că mm, dânsa a acceptat ca amendamentul inițial depus să fie amendat oral, astfel încât promovarea vaselor mai ecoeficiente să nu fie impuse prin reglementări, ci să fie promovate aceste vase, însă fără a împieta, fără a însemna niște costuri foarte mari asupra companiilor de transport maritim. De asemenea, în ceea ce privește intervenția domnului Taylor, vreau să menționez faptul că în amendamentele de compromis este inclus cuvântul eficiență, aveți dreptate, este extrem de important uh, ca să creștem eficiența transportului uh, pe căile maritime, uh, nu doar să creștem uh, volumul și competitivitatea transportului maritim pe distanțe scurte. În ceea ce privește amendamentul 5, referirea la căile ferate de mare viteză, Uh, amendamentul de, unul dintre amendamentele de compromis uh, include, în general, uh, referire la um, căile ferate, deci în general, dar cu incluziunea specifică și a trenurilor de mare viteză, întrucât pentru încurajarea turismului este necesar și să promovăm trenurile, ferate, trenurile de mare viteză. În ceea ce privește mențiunea făcută de domnul Kohlicek, sunt întru totul de acord că este extrem de importantă cooperarea uh, teritorială. Uh, susțin faptul că trebuie să punem un mai mare accent nu doar pe transportul maritim, ci și pe transportul uh, pe calea ferată și pe transportul local, regional, comunal, cum l-ați numit dumneavoastră. Uh, Uh, și din acest punct de vedere intermodalitatea este esențială, lucru pe care, element pe care de altfel l-am uh, inclus în, uh, și în text, dar și în amendamentele de compromis. M-aș opri aici, nu înainte de a mulțumi Comisiei pentru colaborarea pe care am avut-o și transmițându-i în același timp un mesaj și anume faptul că Așteptăm cu interes un plan de acțiuni care să însoțească această strategie uh, și, de asemenea, susținem și cerem ca rolul uh, acestei uh, regiuni să fie promovat mai mult la nivel internațional și în special prin parteneriatul transatlantic. Mulțumesc!